Rozpoczynamy posiedzenie naszej komisji. Pierwszy... Bună dimineața, stimați deputați! Începem lucrările comisiei noastre la prima noastră ședință după vacanța parlamentară. După cum știți, în 19 iulie, acum șase săptămâni, ne-am întâlnit cu domnul comisar Hogan, care ne-a comunicat concluziile Consiliului pe agricultură referitoare în special la situația pieței uh, laptelui, pachetul de iulie, așa cum a fost numit. Am avut atunci o reuniune extraordinară, iar acum, după o lună și jumătate, iată că este iarăși o zi de marți, este 30 august și ne regăsim. Vreau să urez bun venit tuturor deputaților, asistenților, tuturor persoanelor prezente. Președintele îi salută și pe interpreți, vă mulțumim. Și președintele ne urează mult succes. Mult succes tuturor, bine ați venit și haideți să sperăm că vom putea să facem o treabă bună și să progresăm și astăzi și la următoarele reuniuni. Toată lumea a primit proiectul de ordine de zi. Reuniunea noastră se uh, compune din două jumătăți de zi. La sfârșitul dimineții va avea loc reuniunea coordonatorilor și vom începe cu adoptarea ordinii de zi, punctul 1. Dacă nu sunt solicitări de modificare, atunci putem considera ordinea de zi adoptată. Reuniunea de astăzi este transmisă pe internet și nu avem interpretare în estonă, malteză, slovacă și uh, irlandeză. Vă rugăm să ne scuzați. Procesele verbale ale reuniunilor din 25 mai 2016 și 20-21 iunie 2016 sunt aprobate în conformitate cu procedura obișnuită. Haideți să trecem acum la punctul 4, Și punctul 5. Este vorba de bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017. Raportorul pentru aviz este domnul Peter Iar. Domnul raportor s-a mai ocupat în repetate rânduri de chestiunile acestea bugetare. Haideți în primul rând să adoptăm uh, proiectul de aviz și după aceea, la punctul 5, vom adopta și amendamentele bugetare și proiectele pilot. După cum știți, procedura bugetară are mai multe etape. Am discutat despre acest lucru și în 14 iulie. Comisia pentru Agricultură a adoptat mandatul pentru trilog, a fost pregătit un aviz de către domnul Iar, care ne-a fost prezentat, după cum spuneam, la reuniunea din 14 iulie. Înainte de uh, 22 iulie, când a fost termenul de punere amendamentelor, am primit 62 de amendamente iar raportorul, împreună cu raportorii din umbră și uh, consilierii lor, au uh, colaborat pentru obținerea amendamentelor de compromis. Compromisul include diferitele amendamente depuse. Aș dori acum să îi dau cuvântul domnului raportor ca să ne uh, vorbească despre vot, în primul rând despre proiectul de aviz. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și uh, bună dimineața și multe salutări tuturor colegilor. Bine ați revenit la Bruxelles. Începem uh, cu diferitele părți ale bugetului pe agricultură. Bugetul este foarte important pentru finanțarea politicilor și e foarte important să fie adoptat. Vreau să mulțumesc înainte de toate tuturor colegilor raportori din umbră. Uh, a fost uh, o oarecare problemă și aș vrea să, să transmit această critică președintelui Comisiei. A fost o problemă pentru că s a amânat foarte mult, s-a amânat foarte mult publicarea cifrelor din cauza referendumului din Marea Britanie și uh, aceste cifre au fost făcute publice abia în săptămâna de circumscripție, ceea ce a făcut ca totul să fie accelerat și mult complicat. Chiar aseară am mai avut o ultimă reuniune a coordonatorilor, a raportorilor din umbră uh, și vreau să mulțumesc mult colegilor care au reușit să participe. Am uh, reușit, deci, să discutăm uh, pe aceste cifre prezentate de comisie și sper ca Parlamentul să aibă o șansă să obțină ceva. Eu sunt optimist și sper să reușim uh, să obținem o poziție cât mai bună pentru Parlament. Uh, poziția noastră fundamentală, care s-a degajat din dezbatere, este următoarea. După cum se vede și uh, din pregătirea votului, va trebui să recuperăm reducerile propuse de Consiliu, deci încercăm să mișcăm poziția Comisiei și destul de sarcastic aș vrea să spun că e, nu e nici destul de bună, nici destul de rea, dar cifrele o fac uh, mai rea și noi trebuie să le ameliorăm. Sper să reușim uh, să obținem uh, fonduri suplimentare pentru situații de criză, pentru catastrofe. Pentru noi este foarte important acest lucru și, uh, după cum spuneam, uh, reducerile sunt regretabile. Uh, comisia ne-a prevenit că acestea vor fi corelate cu posibilitățile tipice de uh, flexibilitate, dar sper să se poată face ceva și banii să nu se piardă. O veste bună și o veste proastă am în legătură cu proiectele pilot. Mă bucură angajamentul uh, regiunilor europene care au uh, depus foarte multe proiecte pilot și e foarte greu să alegi între ele. Uh, unele au primit rating B, și în, până la urmă va depinde de decizia Comisiei pentru Bugete. În orice caz vreau să mulțumesc mult tuturor colegilor care s-au străduit să promoveze aceste proiecte pilot. Um, e foarte important acest uh, angajament al regiunilor și nu trebuie neglijat. În ceea ce privește calendarul pentru politica agricolă, va trebui să discutăm uh, problemele fundamentale, sigur că sunt bine cunoscute, dar nu trebuie să acceptăm uh, pretextele financiare care ne-au fost prezentate în cadrul financiar uh, multianual și la revizuirea de jumătate de mandat nu trebuie să cedăm, pentru că politica agricolă capătă în importanță și trebuie să beneficieze și de finanțări adecvate. În încheiere, mulțumesc încă o dată foarte mult tuturor raportorilor din umbră pentru că au reacționat foarte bine, deși am fost foarte presați de timp. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnului raportor. Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul, văd că nu sunt întrebări pentru domnul Iar, așadar putem să trecem direct la vot. Vom uh, începe votul, sper că toată lumea are cartela de vot pregătită, este necesară. Și începem acum votul. Amendamentul 1 pentru, pentru, Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 3 pentru, se adoptă. 4 pentru, se adoptă. 5 pentru, se adoptă. 6 pentru, se adoptă. 7 pentru. Se adoptă. 8 pentru. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 10 pentru. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Se respinge. 12 pentru. Se adoptă. 13 pentru. Se adoptă. 14 pentru. Se adoptă. 15 în două părți. Partea întâi. Partea întâi pentru. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, se respinge. 17. Pentru, împotrivă, se respinge. 20. Pentru, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, se respinge. 19 pentru, împotrivă, se respinge. Doriți să verificăm? Foarte bine. Haideți să verificăm amendamentul 19. S-a deschis votul. La 19 votăm, da. Deci, votul este deschis la amendamentul 19, s-a închis votul. Mulțumesc mult! Trecem acum la 21 pentru... Se adoptă. 22. Domnule raportor, aveți cuvântul. Este un amendament oral aici, este foarte important, o chestiune de traducere. Acest amendament uh, prevede respingerea acestei precizări e vorba de înlocuirea unui termen refuses cu rejects. În germană e Ablehnung, dar uh, a fost tradus uh, altfel în engleză și aceasta este uh, diferența. Deci, refuse trebuie înlocuit cu rejects, pentru că abia atunci se înțelege sensul complet al amendamentului. Dziękuję. Myślę, że to lista do głosowań jest zaznaczona. Mulțumesc. De altfel, este menționat acest subiect și pe lista de vot. Cine e pentru amendamentul 22? Se adoptă. 24. Pentru? Se adoptă. 25. Pentru? Se adoptă. 26. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 27. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 28. Amendamentul oral este același ca la 22, așadar nu mai uh, explicăm încă o dată despre ce e vorba. Amendamentul 28, deci pentru, se adoptă. 29, pentru, împotrivă, se respinge. 30. Doriți să verificăm la 29? Foarte bine, s-a deschis votul la 29. S-a închis votul. Se respinge. Cu o majoritate mică. 30 pentru, împotrivă, se respinge. 31 pentru, împotrivă, se respinge. Haideți să verificăm totuși 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 32, 33, 34, le putem vota în bloc? Văd că nu sunt obiecții. Haideți să le votăm separat. Bine, dacă nu sunteți de acord. 32 pentru, împotrivă, se respinge. 33 pentru, împotrivă, se respinge. 34 pentru, împotrivă, se respinge. 35 pentru, Împotrivă. Haideți să verificăm. La 35 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Treizeci și șase pentru, împotrivă, se respinge. 37 pentru, împotrivă, se respinge. 38 pentru, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, se respinge. 40 pentru, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se respinge. 42. Și 50. E vorba de voturi identice. Pentru se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 44. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 45 pentru, împotrivă, se respinge, 46 pentru, împotrivă, verificăm. Amendamentul 46 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și trecem la compromisul A. S-a deschis votul la compromisul A. S-a închis votul. La socialiști este uh, unul în plus. Trebuie să scoateți una dintre cartele. Atunci aș vrea să vă rog să repetăm votul. Repetăm votul la compromisul A. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 48 pentru, împotrivă, se respinge. 49 pentru, se adoptă. 51 pentru, împotrivă. Nu sunt sigur. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. 51. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 54, Senra Rodriguez pentru, împotrivă, se respinge. 55 pentru, împotrivă, se respinge, dar putem verifica. 55. S-a deschis votul la 55. S-a închis votul. Se respinge. Cu o majoritate foarte strânsă. 56. Bove. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 57. Pentru. Se adoptă. 58. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 59. Pentru. Se adoptă. 60 pentru, împotrivă, se respinge. 61 pentru. Se adoptă. 62 pentru. Se adoptă. Votăm acum electronic întregul proiect de aviz, astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă și trecem la a doua parte a votului. Concretnimi liczbami. Votăm acum, așadar, diferitele proiecte de modificare de buget. Explicația raportorului, am auzit-o deja înainte. mai ocupa de aceste teme. Termenul de depunere a fost 22 iulie. Iar în ceea ce privește proiectele pilot, acestea au fost incluse în această listă de vot. Vă aduceți aminte că comisia noastră a fost invitată să prezinte proiecte pilot uh, în Comisia Bugetară, care apoi le-a remis Comisiei Europene, care ulterior le-a evaluat Ce este vorba de următoarele tipuri de evaluări din partea Comisiei Europene. Un singur proiect de al nostru a primit uh, un calificativ mai bun decât C. Proiectele notate cu B sunt cele care, conform Comisiei, au șanse de a fi implementate. Așadar, dintre proiectele noastre, doar uh, unul a fost cotat cu astfel de șanse. Parlament uh, s-a încetățenit următoarea practică. Se votează proiecte care au obținut calificativul A sau B. Pot fi însă înaintate proiecte și direct către comisie, care însă nu au făcut obiectul acestei evaluări. Vă supunem însă atenției și votului aceste proiecte care au fost deja evaluate. Vă reamintesc însă că indiferent de evaluarea proiectelor și a susținerilor, acestea pot fi reintroduse încă o dată uh, ca amendamente pentru Comisia de Bugi buget până în septembrie. Dacă domnul raportor dorește să intervine încă o dată, nu. Deci, dacă nu există observații din partea domnului raportor, putem trece la vot. Iată deci amendamentele care vizează bugetul. Primul, 57-66, partea întâia. Este vorba de evaluarea acestora și vom vota Prima parte de la 5766 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la cea de-a doua parte a acestui amendament și anume textul. Cine este pentru această solicitare? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum amendamentul 5750. Pentru, 5750 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul amendament 5755 pentru, se adoptă. Amendamentul 5759 pentru, se adoptă. Amendamentul 5754 pentru, se adoptă. Amendamentul 5763 pentru, adoptă. Amendamentul 57-52 pentru se adoptă. Amendamentul 57-77 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 58-86 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 57-56 pentru se adoptă. Amendamentul 57-78 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 57-73 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 57-60 și 57-83 sunt identice pentru se adoptă. 57-81. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 57-79. Pentru, împotrivă, se respinge. 57-74. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 57-82. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 57 să Deschid votul. Doamna Moi a solicitat această verificare, deci uh, s-a deschis votul, s-a închis votul. Vă mulțumesc. Acum 5776 uh, pentru împotrivă se respinge, 5780 pentru împotrivă se respinge. 57, 84 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 57, 87 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 57, 68 pentru, vă mulțumesc. Cred că aici toată lumea a votat pe. 4, amendamentul 579. Devine caduc, deci putem trece la 5790 pentru împotrivă se respinge. 5791 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 5792 pentru împotrivă se respinge amendamentul 57-64. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 57-69. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 57-93. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 57-53. Pentru. Pentru se adoptă. 57-94 pentru, împotrivă, se respinge. 57-70 pentru, împotrivă, se respinge. 57-57 pentru, se adoptă. 57-71 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 57, 61 pentru, adoptă. Amendamentul 5795 pentru, împotrivă, se respinge. 5772 pentru, împreună cu 5796 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 5758 pentru, se adoptă. 57-65 pentru se adoptă. Amendamentul 57-62 pentru se adoptă. Amendamentul 57-51 pentru se adoptă. Amendamentul 5800 nou proiect pilot deci votăm acum noi proiecte pilot. E vorba de 5800 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 5801 tot un proiect pilot nou similar cu 5813 pentru se adoptă amendamentul 5802 pentru împotrivă. Se respinge, dar haideți să verificăm. Deschid votul. Închid votul. Vă mulțumesc. Acum 5803 pentru împotrivă. Se respinge. Amendamentul 5804 pentru, împotrivă, se respinge. 5805 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 5805 s-a deschis votul. Vă mulțumesc, se respinge. Da, închid votul probabil, spune președintele. Acum 5806 pentru, împotrivă, se respinge. 5807 pentru, împotrivă, se respinge. 5808 pentru, împotrivă, se respinge. 5809 pentru, împotrivă, se respinge. 58, 10 pentru, împotrivă, se respinge. 58, 13 a fost retras. A fost uh, proiectul care a obținut o recomandare pozitivă, dar uh, s-a găsit o mai bună formulare sub formă amendamentului 5801 pe care l-am și adoptat. Trecem la 5767. Amendamentul domnului Belder pentru. Mulțumesc, se adoptă. Și acum 5798. Doamna Schreier Pieric și McGuinness pentru. 57, 97 pentru, împotrivă, se respinge. Am votat așadar toate aceste amendamente și aș dori să vă comunic că pe 11 octombrie vom adopta rezoluția bugetară pe 26 octombrie se va adopta în prima lectură de către Comisia de Buget, apoi uh, urmează perioada de 21 de zile de conciliere, uh, care se finalizează pe 17 noiembrie și uh, vom vota rezultatul acestei proceduri pe 1 decembrie. Iată că am ajuns la finalul sesiunii de votare și vă propun să trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Investiții în locuri de muncă și creștere, maximizarea contribuției fondurilor europene structurale și de investiții. Este vorba de o evaluare uh, în baza articolului 16 al 3 din regulamentul privind dispozițiile comune Raportoare pentru aviz este doamna Viorica Dăncilă. Comisia responsabilă pe fond este cea de dezvoltare regională. Am preventat un aviz în acest sens uh, și s-a decis în aprilie să prezentăm și noi o opinie pe marginea unui raport nelegislativ Vreau să subliniez acest fapt că este vorba de un raport din proprie inițiativă, iar comisia responsabilă pe fond este Comisia Regii. Proszę Państwa, w takim razie... Doamnelor și domnilor, cred că putem începe dezbaterea acestui punct solicitând doamnei raportor, care ne-a prezentat deja această temă pe care am discutat-o pe 24 mai într-un prin schimb de opinii. Astăzi uh, doamna Dăncilă ne va prezenta proiectul dânsei de aviz. Așadar, îi voi da cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, fondurile structurale și de investiții europene și în special Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală sunt mecanisme esențiale pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020, dar și pentru cât de multe investiții în economia reală, având în vedere că Europa trece printr-o perioadă dificilă, atât din punct de vedere economic cât și politic. În cazul opiniei pe care o analizăm astăzi, așa cum am discutat la prima dezbatere, m-am concentrat asupra programelor de dezvoltare rurală, pentru Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, principalul instrument de finanțare care impulsionează dezvoltarea rurală în multe state membre. Noul uh, Fond European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, care se bazează pe perioadele de programare anterioare, aduce o serie de simplificări față de cadrul precedent, incluzând un anumit grad de flexibilitate cu scopul de a răspunde cât mai eficient nevoilor teritoriale specifice și totodată mărește numărul de obiective strategice, contribuind și la atingerea celor trei obiective transversale privind inovarea, mediu și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Cu toate acestea, unele state membre și regiuni nu au profitat pe deplin de flexibilitatea crescută a structurii Fondului European Agricol și de Dezvoltare Rurală, deoarece au perceput o posibilă creștere a gradului de complexitate și înăsprirea cerințelor de control, de aceea consider că este esențial să analizăm impactul real pe parcursul perioadei de programare anterioare și să tragem concluzii cu privire la efectele pozitive și negative ca punct de plecare pentru a putea preveni producerea unor întârzieri similare în viitor. De asemenea, a fost interesant de remarcat în ce măsură statele membre au utilizat capacitatea de a suplimenta fondul, cu, cu fondul de finanțare națională și posibilitatea de a utiliza flexibilitatea între cei uh, doi piloni ai politicii agricole comune. Deși, per total, resursele alocate în actualul FADR erau în termen nominal mai mici decât cei pentru perioada 2007-2013, prin uh, flexibilitate și finanțarea națională am ajuns să avem o mică creștere față de perioada precedentă. Unul dintre elementele importante care a apărut în timpul elaborării acestei opinii este faptul că realizarea cu succes a obiectivelor acordului de parteneriat și ale programelor, programelor operaționale este puternic facilitată de participarea activă a agenților de la nivel local și a grupurilor de acțiune locale, precum și a altor părți interesate din teren, asigurând în acest fel integrarea cu succes a proiectelor în zonele locale respective și administrarea lor eficace. Vă mulțumesc și aștept cu interes precizările și comentariile dumneavoastră. Bardzo dziękuję. Mulțumim foarte mult. Mulțumim doamnei raportor și acum putem să dăm cuvântul deputaților. Mai întâi, domnul Oazău, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește fondurile ESI, această comunicare, ce a fost publicată, Uh, se referă la politica europeană pentru investiții. Deci, favorizarea anumitor investiții în detrimentul altora. Și de altfel, dumneavoastră spuneți acest lucru, că aceste investiții vor permite țărilor mai puțin dezvoltate să uh, um, recupereze din întârziere, comparativ cu țările cele mai avansate. Dar există astfel, deci, o concurență între diferitele state membre și tabelul 1, în ceea ce privește investițiile publice, este foarte clar în acest sens. Intervine domnul președinte. Ok. Domnule Enio, aveți o problemă cu interpretarea? Nu se aude? Domnul Oazău, pot să continui, deci. Spuneam, deci, că această această concurență care există între statele membre și care este de altfel organizată se, se oglindește și în tabelul 1, referitor la investițiile pentru perioada 2014-2016 și vedem că se favorizează țările din Est și acest lucru s-a întâmplat deja și în trecut și evident se pune sub semnul întrebării situația agricultorilor din țările uh, vestice, cum ar fi Franța, spre exemplu. Și eu cred că ar trebui să avem uh, investiții uh, care să fie făcute din banii contribuabililor pentru migranți și pentru persoanele care se află în uh, situație legală. Uitați-vă la situația din Germania. În momentul în care organizați o astfel de concurență între uh, refugiații, migranții, pe de o parte, și uh, cei care caută un loc de muncă în Europa, ajungem la o situație în care se diminuează salariile și marile grupuri industriale sunt cele care au de câștigat. Și se pare că acestea găsesc o ureche atentă în uh, rândul deputaților. Apoi, în ceea ce privește perioada așa numită de după criză, ar fi bine să vorbiți și cu agricultorii din Franța, printre altele. Eu mă întâlnesc des cu ei și cred că la un moment dat o să trebuiască să uh, fiți gata să o las la fugă când îi veți vedea. No może rolnicy nie będą tacy groźni, żebyśmy musieli uciekać. Președintele, dar poate că agricultorii n-ar fi chiar atât de uh, înfiorători încât să trebuiască să luăm la fugă. Doamna Aguilera, vă rog. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să o felicit pe doamna raportor, pe doamna Dăncilă, pentru acest uh, aviz, pentru că este un uh, raport foarte bun, un punct de plecare foarte bun. Putem veni cu anumite sugestii. Este important să ne uităm la titlul acestui raport, și anume cum putem optimiza investițiile în creștere și ocupare. Și aș avea două, două aspecte pe care aș dori să le uh, semnalez. Mai întâi, importanța și raportul subliniază foarte bine acest lucru, importanța pe care o au fondurile structurale și de investiții, care reprezintă un instrument fundamental, aș spune chiar și mai mult. Să nu uităm adiționalitatea fondurilor. E ceva fundamental pentru a avea dezvoltare, pentru a avea creștere și pentru a crea locuri de muncă, mai ales în zonele rurale. Adiționalitatea între fonduri. Pentru că de multe ori știm acest lucru. Dacă vă amintiți, când am început să discutăm despre planul Juncker, uh, am observat atunci că anumite zone rurale au fost excluse și a trebuit să revendicăm să avem fonduri și pentru ele. De aceea, adiționalitatea acestor diferite fonduri este un element foarte important. Un al doilea aspect și cred că în acest raport, uh, mai ales din punct de vedere, din perspectiva agricultură, ar trebui să vedem importanța pe care o au pentru a favoriza creșterea și ocuparea, importanța pe care o au relațiile care există între diferitele obiective uh, astfel realizate și rolul pe care îl pot avea tinerii și femeile, mai ales în zonele rurale. Uh, pentru a avea creștere și ocupare fără femei și fără tineri în zonele rurale, acest lucru nu e posibil. Așa că um, acestea sunt observațiile pe care vreau să le fac și evident că voi înainta câteva amendamente care să meargă exact în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Andrieu. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să mulțumesc doamnei Dăncilă pentru acest raport și pentru uh, munca depusă. E foarte adevărat că e foarte bine faptul că se subliniază și împărtășesc acest punct de vedere, se subliniază eficiența intervențiilor diferitelor fonduri structurale, pentru că e vorba de operatori, e vorba și de principiul de subsidiaritate. Vedem acest lucru de-a lungul uh, timpului, au existat pe aici, pe acolo conflicte, uh, însă am, avem diferite niveluri de intervenții, diferiți actori la diferite niveluri și de aceea lucrurile sunt complexe. Trebuie să favorizăm creșterea și ocuparea. Și așa cum a spus și dumneavoastră, doamna uh, raportor, trebuie să vedem care este volumul financiar investit. Dacă la un moment dat ar trebui să avem mijloace mai importante, financiare mai importante și asta relansează și dezbaterea pe bugetul pentru 2017 pentru a interveni pe teritoriile europene în favoarea creșterii și ocupării, e bine, atunci trebuie să vedem cum să vedem cum sunt utilizate aceste fonduri. Fonduri utilizate atât în cadrul PAC, cât și în alte instrumente în ceea ce privește legitimitatea utilizării acestora din punct de vedere al cetățenilor. Deci, dincolo de volumul fondurilor, mai sunt și alte aspecte, cum ar fi, spre exemplu, nevoile, convergența. Și avem și datoria de a simplifica lucrurile în uh, etapa de punere în aplicare a fondurilor structurale. Și ați spus acest lucru în raportul dumneavoastră. Foarte bine. Dacă vrem să ne uităm la anumite zone rurale, chiar cele mai dificile, care doresc să utilizeze aceste fonduri, fondurile trebuie să fie utilizate în mod înțelept, uh, în așa fel încât să oferim un randament maxim. Și aș dori să mă mai gândesc și vă propun și această uh, idee, uh, să analizăm și viitorul programării acestor fonduri în cadrul fondurilor structurale, mai ales în ceea ce privește zonele rurale pe viitor. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. W tej chwili poproszę pana posła, pana prezydenta. Mulțumesc foarte mult. Și dau acum cuvântul domnului Varcarsel. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi dacă îmi permiteți, aș dori să o felicit pe doamna Dăncilă pentru munca realizată, o muncă excelentă. Discutăm acum despre o temă extrem de importantă, ținând seama și de situația de criză de care suferă Uniunea Europeană și sectorul agricol mai ales. Pentru că, iată, a venit momentul ca aceste fonduri structurale și uh, de investiții să fie utilizate în mod optim. Uh, și să ținem seama și de obiectivele stabilite în cadrul Orizont 2020. Și de aceea e nevoie de progrese substanțiale în materie de uh, programare, de, uh, uh, spre exemplu, în programele referitoare la energie, educație. Trebuie să respectăm și obiectivele în materie de creștere și ocupare și cred că lupta împotriva schimbărilor climatice este un element foarte important, fără nicio îndoială și poate contribui la relansarea economiei la nivel rural. Dar nu trebuie să uităm că este foarte necesar să îmbunătățim obiectivul competitivității întreprinderilor, mai ales în, în zonele rurale. Și din păcate, în cel de-al doilea pilon al PAC s-a transformat în timp într-un fel de capitol care preia în mod ambițios toate celelalte obiective care nu au putut fi înscrise în altă parte. De aceea trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Eu sunt de părere că transferul de fonduri din primul în al doilea pilon nu poate fi neapărat o soluție uh, universală pentru a face față diferitelor uh, provocări cu care se confruntă zonele rurale. Și nici nu cred că ar fi o, o idee bună să dezinvestim dintr-o zonă pentru a investi în altă zonă. Nu. E o problemă, aș spune eu, eternă de finanțare a politicii agricole, agricole comune. Și sunt de acord cu doamna raportor, și anume că este foarte necesar să evităm suprareglementare, pentru că asta ar putea să destabilizeze felul în care funcționează PAC. Și, uh, deși sunt de acord cu nivelul său de uh, satisfacție în ceea ce privește utilizarea fondurilor, insist asupra faptului că nu ar trebui să transferăm fondurile de la primul la al doilea pilon și este absolut necesar să menționăm și importanța pe care o au zonele rurale în uh, lupta împotriva sărăciei. Dacă am avea mai multe investiții, dacă am avea o mai bună competitivitate a întreprinderilor din zonele uh, rurale, atunci am putea să relansăm uh, ocuparea, creșterea, educația în aceste zone rurale și ele astfel ar putea să contribuie mai bine la lupta împotriva sărăciei. De asemenea, sunt de părere că este absolut necesar, așa cum a spus și doamna raportor în textul său, să relansăm programele de dezvoltare rurală și să le analizăm la finalul fiecarei perioade de finanțare. Trebuie să ne uităm la uh, bilanțul perioadei de programare uh, precedentă și trebuie să încercăm să tragem învățăminte din trecut în așa fel încât să le putem rezolva, îmbunătăți pe viitor. Din toate aceste motive, aș dori să spun că, de asemenea, ar fi foarte necesar să avem niște orientări din partea Comisiei pentru a oferi sectorului alimentar uh, noi posibilități Uh, mai ales în ceea ce privește investițiile în zonele rurale și asta în combinație cu alte fonduri dedicate acestor zone rurale. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Iar. Domnule președinte, am trei observații de făcut. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportoare pentru acest text. Poate că ar fi bine să, dacă este loc în text să mai clarificăm formulările, pentru mine e foarte important spațiul pentru, spa, programul pentru spațiul rural uh, și uh, organizarea și modernizarea acestuia. Știu că se fac uh, eforturi să se transfere fondurile în altă parte, pentru mine e foarte important ca politica agricolă să acopere și spațiul rural. Și cred că noi avem cea mai bună perspectivă asupra spațiului rural Poate Comisia de Mediu să fie la fel de implicată, dar cred că pentru noi este un subiect esențial și uh, noi si putem ține cont de provocările economice cu care se confruntă spațiul rural. Deci cred că e foarte important ca politica agricolă să acopere acest subiect. Apoi vă sunt foarte recunoscător pentru punctul 10, care cred că trebuie consolidat. Uh, Uh, și dacă ne dorim uh, programe adecvate pentru spațiul rural, trebuie să fie implicați actorii de la fața locului, nivelul local. Și trebuie să putem face ceva. De aceea mi se pare foarte important punctul 10 și consolidarea acestui text. Cea mai mare problemă pentru mine e punctul 8 și anume suprareglementarea Trebuie să începem odată să uh, debirocratizăm acest domeniu. Nu știu de ce există acest deficit de simplitate. Uh, e foarte important uh, să reducem birocrația și, bineînțeles, că administrația locală trebuie să se implice din acest punct de vedere și poate că ar trebui să discutăm acest subiect și cu Comisia de Control Bugetar pentru că sigur că au dreptate și ei, sigur că trebuie să controlăm, trebuie să ne asigurăm că nu sunt erori, că nu sunt uh, fraude, dar uh, avem uh, cel puțin două ținte pentru verificări. În primul rând, uh, agricultorii, care în fiecare an trebuie să se lupte cu directivele europene și uh, avem, uh, pe lângă ei, avem uh, solicitanți de finanțare care fac asta odată în viață, firme locale sau alți actori, pentru care este foarte solicitantă birocrația. Și e normal să facă greșeli pentru că formularele sunt foarte complicate și procedurile și dacă solicitanții nu se descurcă, trebuie să-i putem ajuta. Și uh, știm că primim și plângeri din partea administrațiilor locale care, și regionale, care nu mai sunt nici ele în stare și în măsură să facă față birocrației. Nu reușesc să o scoată la capăt. Și uh, vreau să o încurajez explicit pe doamna raportor să susțină această poziție pentru că dacă nu vom debirocratiza uh, programele, nu o vom scoate la capăt, nu ne vom atinge obiectivul și nu vom reuși să punem lucrurile în mișcare și dezvoltarea rurală nu va fi posibilă fără simplificarea programelor, pentru că trebuie ca ele să fie transparente pentru cei care le folosesc. Uh, altfel nu vom uh, ajunge decât la o irosire de resurse din cauza birocrației și din cauza controlului excesiv. Deci punctul 8 este extrem de important pentru mine și uh, știu că și Comisia de Control Bugetar e foarte uh, implicată în acest punct, dar are o poziție opusă față de a noastră eu cred că trebuie să fie, desigur, controlate programele, sigur că nici noi nu ne dorim corupție, dar uh, nu trebuie nici să creăm uh, proceduri atât de complicate încât uh, să fie imposibil să nu greșești când depui o cerere. Deci, punctul 8, vă rog frumos, e foarte important și trebuie să fim pe poziții, tar pe poziții în confruntarea cu Comisia de Control Bugetar. Și încă o dată, și tocmai asta e problema, în zona rurală dorim uh, să um, acționeze actorii de acolo. Nu e vorba de firme care investesc milioane, pentru că acele firme au uh, un management. Când o firmă mare uh, are de-a face cu fonduri europene, primul lucru se duce la departamentul uh, juridic intern și uh, își pune oamenii la treabă și normal că nu face greșeli. Uh, dar uh, actorii locali nu au aceste posibilități și de aceea trebuie să le oferim uh, posibilități cât mai simple, cât mai accesibile, ca să poată beneficia de fonduri și să nu se trezească că li se resping cererile pentru că au greșit o virgulă. Deci vreau să vă încurajez explicit, doamnă raportor, să luptați pentru acest subiect. Domnule Iar, într-adevăr ați exprimat foarte clar ce voiați să spuneți. Mai avem destul de mult timp la dispoziție pentru că votul a mers repede și deci nu doresc să limitez timpul de intervenție, dar vă rog să nu vă întindeți prea mult. Doamna Schreier. Eh, de Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. L-am ascultat uh, și eu pe domnul Iar și uh, pur și simplu mi-a luat uh, mi-a luat vorbele din gură, mi-a luat-o înainte, pentru că exact asta voiam și eu să spun, așa că nu o să mă repet. Dacă l-am ascultat bine pe colegul Fan Nistelrooy, um, există o perspectivă foarte importantă pentru 2020 și mie mi se par foarte importante două puncte. În primul rând, după cum a spus și domnul Peter Iar, foarte clar, întreprinderile mari au specialiști în subvenții europene uh, și uh, astfel întreprinderile mari reușesc să primească și de la nivelul european foarte mulți bani, pe când uh, întreprinderile de nivel rural, firmele locale, nu au aceste cunoștințe. Și apoi uh, mai există și micile întreprinderi familiale care chiar nu fac față tuturor cerințelor. Deci vreau să spun cât se poate declar că aceste fonduri trebuie privite și în corelație cu alte aspecte. Eu, uh, de exemplu, mă ocup și de politica climatică, uh, pentru că nu e vorba doar de locuri de muncă durabile, e vorba și de situația agricultorilor și pot să vă spun că cei care vor să facă ceva pentru viitor trebuie să beneficieze de finanțare. Trebuie să știm de acum care este situația, pentru că altfel nu ne vom mai putea păstra credibilitatea la nivel european. Domnul Tacula. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că mulți colegi au multe lucruri de spus pe acest subiect. Se întâmplă adesea la Parlamentul European, atunci când pregătim rapoarte și avize, și ne trezim că avem texte de tip pom de Crăciun, foarte încărcate la final și se pierde din vedere tocmai ce e mai important. Uh, eu aș vrea să mulțumesc uh, doamnei Dăncilă în numele grupului ALDE pentru că a făcut o treabă foarte bună, a reușit să adopte o poziție foarte echilibrată la acest raport deosebit de important. Avem realmente un uh, text complet și care pune accentul pe aspectele cele mai importante. Îmi place foarte mult că aici se evidențiază ceea ce contează pentru agricultură, pentru dezvoltarea regională. Se spune că e nevoie de mai multă flexibilitate pentru aceste domenii. Poate că ar fi bine să se pună accentul și mai mult pe rolul inovării. Trebuie ca fondurile regionale să pună și mai mult accentul pe progresele tehnologice, pe inovația socială, pentru că acestea sunt vitale pentru competitivitate și pentru o economie durabilă. De asemenea, Comisia ar trebui să comunice pozitiv cu statele membre în legătură cu toate posibilitățile pe care le oferă aceste fonduri. Așadar, textul care ne este prezentat e foarte bun și mulțumesc încă o dată doamnei Dăncilă și poate că acest text va fi o bază foarte solidă pe care să mai putem depune și câteva amendamente. Mulțumesc. Pan Agniu. Domnul Agniu. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când vorbim despre complicațiile controlului bugetar uh, în um, domeniul asistenței și fondurilor rurale, e foarte, totdeauna o discuție foarte interesantă. L-am ascultat cu mare atenție pe domnul Iar, dar domnul Iar e german și vă dați seama dacă germanii au probleme, ce să mai spunem de ceilalți, pentru că germanii conduc Uniunea Europeană până la urmă. E clar că pentru ei problema e cea mai mică. La referendumul recent din Regatul Unit am fost foarte surprinși să vedem cât de mulți agricultori au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Și, domnule președinte, ați putea să opriți pe colegii care vorbesc acolo în față, mai ales pe domnul Des. Cine poate să-l facă să tacă? Trebuie cineva să reușească. Vorbeam despre votul Brexit din uh, Marea Britanie. Iată că au luat-o de la capăt. Iarăși vorbesc. Mulțumesc. Spuneam că foarte mulți agricultori au votat pentru ieșirea din UE și asta, în primul rând, pentru că este extrem de complex să te descurci prin uh, birocrația enormă uh, presupusă de accesarea fondurilor europene. Acești agricultori știau foarte bine că raportul uh, s-a schimbat și la finanțare și că pierd bani din pilonul 1, care merg în pilonul 2, pentru scheme la care este extrem de greu să ceri bani. Asta a fost poziția agricultorilor, dar Uh, care a fost poziția contribuabililor britanici. Ei s-au săturat de faptul că uh, de două ori mai mulți bani sunt trimiși de ei decât se primesc înapoi. Evident, e o problemă de control bugetar. Pot să înțeleg acest lucru, dar uh, până la urmă, unde vor ajunge acești bani acum? Pentru că agricultorii britanici nu pot să îi ceară și mi se pare că aici ar fi o șansă ca Uniunea Europeană să ia mai mulți bani pilonul 1, să-i pună pilonul 2 și să folosească acele fonduri din pilonul 2 pentru a primi migranți din uh, Africa de Nord care vin în Germania și în alte state. Și vreau să le cer celorlalți deputați și comisiei să spună că se va întâmpla asta. Pentru că am spus-o în fața comisiei acum uh, câteva săptămâni în fața comisarului și nu s-a opus acestei idei. Am și observat mai devreme la vot uh, ce ați făcut cu acele două cuvinte, deci vreau să vă invit să comentați acest lucru, ce aveți de spus despre folosirea fondurilor pentru agricultură pentru a-i găzdui pe migranți în zonele rurale în statele europene. Mulțumesc! Dziękuję za bardzo ciekawy głos. Chciałbym jednak jedną... Iată că a fost uh, o poziționare foarte interesantă, dar aș avea un mic comentariu, dacă îmi permiteți. Să faci parte din Uniunea Europeană nu înseamnă doar să contribui la buget și să profiți de ce oferă bugetul. Uh, participarea la Uniunea Europeană înseamnă și piața internă. Și foarte adesea, statele care sunt contribuitori neți au o infrastructură financiară mai bună, sunt mai dezvoltate și profită mai mult de piața internă. Așadar, e principiul vaselor comunicante. Vaselor comunicante. S-au făcut studii care arată că aceste contribuții suplimentare, până la urmă, uh, duc la obținerea unui avantaj clar uh, dat de poziționarea pe piața internă. Așadar, trebuie să fim foarte atenți uh, și să precauți atunci când vorbim despre aceste subiecte. Pentru că există studii care au arătat clar care este impactul participării la piața internă, fie că ești contribuitor net sau nu. În țara mea, eu spun foarte des că mi-ar plăcea să uh, reușim uh, să nu mai profităm de uh, finanțări, de subvenții, cât mai repede, ca să ajungem la un nivel la care să nu mai avem nevoie de asistență, pentru că ăsta e scopul final, să nu mai existe diferențe și toată lumea să ajungă la același nivel, care să fie cât mai sus. Mă scuzați, nu voiam să vă dau o lecție, dar dau cuvântul domnului Rope acum. Mulțumesc! Cred că subiectul pe care îl dezbatem astăzi este foarte important. Este o problemă care merită discutată cât mai rapid și cât mai eficient. Sigur că trebuie să folosim uh, toate șansele disponibile și noi avem experiență în acest domeniu. Eu am fost uh, primar din 2007 până în 2013 și știu foarte bine cum se face acest transfer de fonduri, cum uh, se utilizează fondurile și așa mai departe. Și pot să vă spun că în Lituania fondurile structurale nu au putut fi utilizate pentru crearea de locuri de muncă. S-a creat mai ales infrastructură cu banii primiți, iar uh, întreprinderile trebuiau să uh, facă acest lucru, aceste investiții și rezultatele n-au fost prea grozave. Cred că e momentul să tragem acum învățămintele din perioada anterioară și să ajutăm întreprinderile. Și cred că dacă vrem să existe mai puține diferențe în Uniunea Europeană, dacă dorim uh, să fie cât mai puține state rămase în urmă față de celelalte, dacă vrem ca familiile să fie unite, să nu mai existe aceste situații în care soțul pleacă să lucreze în străinătate și trimite bani pentru familia rămasă acasă. Dacă vrem toate aceste lucruri, trebuie să găsim o soluție. E momentul să introducem măsuri foarte concrete. De exemplu, să susținem cooperarea în domeniul agricol. S-a mai făcut, primele rezultate au fost deja obținute în Lituania iar noile locuri de muncă nu trebuie să distrugă locurile de muncă create înainte. Sigur că trebuie să creăm noi locuri de muncă, dar trebuie să și păstrăm locurile de muncă dinainte ca, ca să se poată dezvolta și acestea. Așadar, locurile de muncă trebuie să fie cât mai promițătoare, să ofere perspective oamenilor. Oamenii trebuie să poată câștiga un salariu corect, un salariu demn. E momentul să ne gândim la uh, viitor, pentru că dacă creăm locuri de muncă și pe urmă le și dăm uitării, n-am făcut nimic. Trebuie să ne gândim și la finanțarea pe viitor a acestor locuri de muncă. Mulțumesc! Dziękuję pani poseł Sanna, bardzo proszę. Gracias. Doamna Sera. primul lugar, también agradez. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori mai întâi să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă. Însă, înainte de a continua cu această dezbatere interesantă, în referitoare la utilizarea fondurilor și optimizarea acestora, și sunt de acord că e un subiect important, care trebuie să acordăm atenție, aș dori și eu, la rândul meu, să mă refer înainte de toate, la un alt aspect, și anume, cred că unul din punctele principale pe care noi ar trebui să-l abordăm în dezbatere este că Sub nicio formă, Comisia n-ar trebui să utilizeze fondurile structurale și de investiții ca și șantaj, posibilitate de șantaj față de statele membre. Spun acest lucru pentru că acum o lună am aflat că Comisia amenință Portugalia și Spania să suspende fondurile de uh, investiții și structurale dacă aceste țări nu îndeplinesc obiectivele impuse și anume de uh, uh ajustare bugetară. Acum, fără a ține seama, de fapt, de, nici măcar cont de situația de criză pe care popoarele noastre uh, o, o traversează în momentul de față, fără a ține seama de nivelul ocupării, de situația din zonele rurale, despre, uh, fără a ține seama despre sărăcie, excluziune socială. De aceea eu vă doresc încă o dată să spun în cadrul Comisiei noastre că trebuie să avem curajul necesar de a spune Comisiei Europene să nu se joace cu focul și să nu amenințe, să, să șantazeze, Uh, statele europene uh, vis-a-vis -vis de aceste fonduri. Mulțumesc. Pewna zgoda. Pan poseł Flanagan. Domnul Flanagan. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să mă refer la ce a răspuns președintele deputatului Erniu în legătură cu beneficiile, beneficiile pieței comune. Sunt de acord că sunt multe beneficii. Mie îmi place ca idee piața comună. Dar problema este că atunci când uh, pe lângă piața comună mai vii și cu un steag, și cu un imn, și cu tot felul de principii, nu mai este o piață comună. E un contract pe care noi nu l-am vrut și suntem forțați după tratatul de la Lisabona să fim mai uniți decât cât ne dorim și oamenii nu vor asta. Și cred că e momentul să vă treziți și să ascultați glasul oamenilor, pentru că nu se va ajunge la această unitate pe care o doriți. Când vorbim despre creștere și ocupare, e esențial să o facem, nu știu care e situația în zona voastră, dar uh, de unde vin eu, la țară, oamenii pleacă pe capete și se mută din această zonă. Și asta pentru că banii destinați Irlandei rurale și Europei rurale ajung în um, în mâinile unora care au uh, exploatații enorme, oameni uh, foarte bogați care au avioane private și uh, hobby-uri scumpe și oamenii obișnuiți ajung să se sinucidă pentru că nu mai fac, fiață, nu mai fac față vieții atât de grele. Vorbim de uh, cheltuirea uh, Uh, a 80% din fondurile PAC pentru 20% uh, din agricultori care sunt și cei mai bogați. Se spune că aceștia produc cel mai mult, dar nu e adevărat. În Irlanda ei produc doar 30% din total. Deci, dacă vrem mai mulți bani uh, pentru oamenii simpli, haideți să nu mai investim în bogătași care zboară de colo-colo cu avioanele lor private uh, și care uh, își bat joc de viața celorlalți. Știi ce se întâmplă, știți bine ce se întâmplă atunci când ții pe cineva cu spatele la zid, nu o faci de dragul uh, de a purta o conversație cu acea persoană. În legătură cu suprareglementarea gold plating ului e un subiect foarte important. Am auzit vorbindu-se despre acest subiect, am auzit că domnul Hogan uh, vrea Uh, să ia măsuri și că vrea să se concentreze pe pilonul, pilonul 1 și nici nu mă mir pentru că prietenii comisiei vor beneficia cel mai mult de pe, de pe urma pilonului 1. Uitați-vă la ce s-a întâmplat în istorie. Și dacă vreți să simplificați ceva, simplificați, vă rog, pilonul 2, pentru că la ora actuală e atât de complicat încât zău că nu știu cum are cineva timp să treacă prin acest proces de uh, cerere de fonduri. Inițial trebuia să fie vorba de agricultură, dar s-a început să se vorbească și de mediu și de zone rurale și cred că ă, noi trebuie în primul rând să convingem publicul că acest, ă, această idee este bună și trebuie să obținem și sprijinul celor din afara agriculturii. Și e foarte greu să obții susținere ă, din afara lumii agricole, când o mare parte din fonduri nu, nici nu ajung la agricultori. Pentru că eu știu sigur că acei bogătași care au avioane private și zboară de colo-colo și aruncă cu banii, nu cheltuiesc prea mult uh, pentru Irlanda rurală. Sunt oameni care nu pot nici ei decât să doarmă într-un singur pat odată, nu pot să mănânce decât uh, o dată de două ori pe zi o masă bună, deci n-au nevoie nici ei de atâția bani. Vă rog, asigurați-vă că banii ajung la oamenii care au nevoie de ei și nu la bogătași uh, cu ferme mari. Mulțumesc foarte mult! Dziękuję. Te pana stwierdzenia, pytania są wyjątkowo Mulțumesc. Chiar dacă au fost observații uh, foarte importante și contextul dezbaterilor viitoare. Au fost semnalate o serie întreabă de chestiuni la care va trebui să se găsească și răspunsuri. Domnul Faro. Merci. Le model european. Mulțumesc. Modelul european al părinților Europei, bazat pe satisfacerea nevoilor alimentare și amenajarea teritoriului, nu știu dacă mai dă roate, pentru că uh, fondurile alocate dezvoltării rurale sunt foarte reduse, mai ales în negocierea referitoare la perioada de pro programare 2014-2020. Și asta nu ne permite să reînnoim activitatea economică în zonele rurale. Uh, și realitatea, după părerea mea, e foarte departe de ceea ce scrie în acest raport. Pentru că nimic nu vine să înlocuiască acele exploatații agricole pierdute, uh, subcontractanții în domeniul serviciilor, în domeniul diferitelor uh, uh, produse comerciale și așa mai departe. Și lipsa aceasta de perspectivă de viitor transformă aceste zone rurale, din zone rurale în zone de sărăcie, de agravarea sărăciei. Și vorbim despre ele ca și cum am să, o să reușim să repopulăm aceste zone care sunt pierdute. Acum, evident, e clar că există uh, fonduri care sunt uh, utilizate uh, pentru că există din ce în ce mai, mult, mai multe situații de clientelism, de utilizarea acestor fonduri în funcție de beneficiar ceea ce este total împotriva spiritului nostru pe care vrem să-l utilizăm în alocarea acestor fonduri în această comisie. Evident, există anumite prevederi care ne împiedică să coordonăm aceste ajutoare la nivel național. Există situații de inegalitate și, în concluzie, domnule președinte, raportul acesta este, de fapt, o, o, ajunge într-o situație de impas, într-o situație de criză. Ne aflăm într-un punct de răscruce pentru agricultura europeană și pentru asta e nevoie de o liberalizare a piețelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Ale my na ten temat dużo mówimy na naszych... Da, dar discutăm aceste lucruri în uh, comisia noastră. Domnul Buda are cuvântul acum. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc, domnule raportor, pentru cele expuse. Doar câteva considerații înainte de a intra efectiv în uh, subiectul acestei discuții legate de spațiul rural. Am văzut că se pune tot mai mult uh, în ultima vreme, sigur, de către unii colegi și subliniez această chestiune de către unii colegi, est, țările din est versus țările din uh, vest. Nemulțumirea lor că de ce vin, în opinia unora, mai mulți bani în est. Eu cred că trebuie să fim puțin corecți atunci când facem aceste um, afirmații și să vedem ce se întâmplă de fapt în țările din Est. Și sigur că mă voi referi la uh, România, țara mea, și pot să vă spun că uh, capitalul din România, în proporție de 92%, este capital străin, dar 8% da, este capital românesc. Restul investițiilor sunt investiții făcute de către statele din vest. Indiferent de ce valier discutăm, dacă mă duc în zona construcțiilor de mașini, deși România producea 10-15.000 de tractoare pe an, azi nu produce niciun tractor, toate tractoarele le importăm din celelalte state. Dacă mă duc în zona construcțiilor de alte tipuri de mașini în agricultură, la fel, toate le importăm din celelalte state. Da? Și atunci ne punem întrebarea până la urmă, oare chiar atât de rău este că facem aceste investiții în uh, Est? Eu cred că nu, uh, pentru că eu sunt convins că un euro investit în țările din Estul uh, Europei face să se ducă înapoi în celelalte state sau în țările care au investit cel puțin 2, 2 um, euro. De aceea cred că nu trebuie să punem această, uh, de această manieră problema cât investim sau cât primim înapoi în cifre reale, ci să vedem practic cât vine și pe celelalte paliere pe care uh, sunt investiți în țările din uh, Est. Acum, referitor la ceea ce discutăm astăzi aici, spațiul rural. Sigur că ne interesează pe toții să uh, consolidăm acest spațiu rural, să-l facem atractiv într-o formă sau alta, astfel încât să putem preveni depopularea acestui spațiu rural. Pentru că este o problemă majoră și asta am întâlnit și în Franța când am fost în, uh, într-o delegație și în alte state, problema prevenirii depopulării spațiului rural. Și de aceea este foarte important să evaluăm toate fondurile. Și aici este important de asemenea să avem în vedere combinarea acestor fonduri da, pe care le avem în vederea creării unor condiții care să facă atractiv spațiul rural, plecând de la infrastructura medicală, infrastructura școlară, inclusiv internet și, evident, crearea locurilor de muncă și, așa cum spunea în mod corect un coleg de-al nostru, urmărirea ca aceste locuri de muncă să se păstreze mai departe, astfel încât să putem crea un viitor acestor um, persoane care merg în spațiul rural. Și aș închide uh, prin a face doar încă două considerații legate de ceea ce înseamnă birocrația excesivă. Am avut o întâlnire cu primarii din uh, România și spuneau că au 49.000 de acte normative cu care trebuie să lucreze o administrație publică și, repet, 49.000 de acte normative și atunci trebuie să vedem ce facem mai departe și nu în ultimul rând nevoia de a se valorifica potențialul local a, fiecărei, uh, a fiecărui spațiu rural, pentru că până la urmă asta și vrem, numai, numai așa putem să-l dezvoltăm dacă valorificăm acel spațiu uh, local și partenerii locali din acea uh, zonă. Mulțumesc! Circuie Pan poseł Des. Mulțumesc, are cuvântul domnul Des. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să intervin datorită altor colegi care au făcut observații. Eu cred că poziția de plecare este una foarte diferită. Pentru început, însă, aș dori și eu să mulțumesc colegei noastre, doamnei Dăncilă, pentru tratarea acestui dosar și consider că a făcut uh, propuneri foarte bune. Eu aveam 10 ani atunci când au fost uh, semnate tratatele de la Roma și am uh, traversat și trăit toată această evoluție. Și uh, Germania a participat de la bun început și Bavaria era una dintre uh, cele mai uh, sărace zone uh, pe vremea aceea. De aceea și naziștii staționaseră trupe atunci, pentru că uh, erau, erau zonă depopulate și printre cele mai sărace și astăzi avem, uh, suntem vârfuri de lance și cele mai multe locuri de muncă, șomajul cel mai mic. De aceea trebuie să spun că programele care au fost aplicate în această perioadă îndelungată au avut uh, o contribuție decisivă pentru dezvoltarea acestei zone și de aceea cred că și statele membre răspund uh, pentru o implementare corespunzătoare a programelor oferite de la Bruxelles. Important este și ce programe se pun în aplicare. Dacă uh, astăzi uh, în zona rurală se creează o zonă industrială în care să poată să se stabilească IMM-uri, dar uh, nu există internet în, rapid în acea zonă, atunci uh, nu se va duce nimeni acolo. Deci trebuie investit și în condițiile cadru. Acum de 12 ani sunt aici și necontenița tot uh, discutat despre uh, simplificare, reducerea birocrației și an de an lucrurile se înrăutățesc. E insuportabil cum uh, trebuie să se țină cont de tot mai multe prevederi și nu știu dacă poate n-ar fi bine să se creeze un fel de comisie specială pentru a analiza cum anume programele ar trebui concepute, astfel încât și firme mici și fermieri să poată beneficia de pe urma acestor programe. Și alți colegi uh, mai spuneau că Sigur, avem o administrație competentă, dar uh, în același timp uh, o administrație, mă refer la Germania, care este uh, care intră în foarte multe detalii în ceea ce privește controlul. Trebuie să vă spun că pentru Bavaria banii din pilonul 2 nu sunt suficienți. Toate au fost consumate și uh, trebuie uh, suplimentate. Deci se pot implementa astfel de programe. Poate că n-ar fi rău să facem schimb de experiență uh, și în acest domeniu, pentru ca programele să poată fi aplicate la nivelul întregii Europe. Eu cred că ar trebui oferite și uh, posibilități pentru oameni uh, în alte limbi sau să se comunice locurile de muncă vacante, pentru că am înțeles că la noi sunt foarte multe locuri de muncă vacante și cu ani în urmă veneau foarte mulți italieni sau portughezi la noi. Ehm, acum poate nu mai este cazul. Cred că și aici s-ar putea interveni oarecum, astfel încât să putem ocupa cele 500 de locuri de muncă, locuri vacante ehm, care se poate învăța o meserie la noi. Mulțumesc încă o dată doamnei raportor și sper că împreună vom uh, face un raport uh, corespunzător. Mulțumesc. că uh, are acum cuvântul doamna Petir. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu colegii noastre, doamnei Dăncilă, pentru Uh, proiectul de raport și um, aș dori să propun și eu câteva completări. Rolul uh, agricultorilor este unul foarte important și în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Colegul Iar spunea în raportul dânsului că pentru un loc de muncă creat în agricultură se uh, creează alte șapte în alte sectoare. Însă sunt de acord și cu alți colegi care se refereau la procedurile foarte complicate, care fac ca firmele mici și mijlocii să aibă dificultăți în a accede la aceste fonduri. Aș dori ca în acest raport să se menționeze clar acest lucru. Pentru că e nevoie să se poată accesa fonduri UE cât se poate de rapid. Din păcate, există diferite tendințe în momentul de față. În anii trecuți, circa 150.000 de tineri au părăsit Croația pentru că uh, nu considerau că au vreo perspectivă. În același timp, zonele rurale se depopulează. Dacă reușim să inversăm această tendință, atunci rămâne și oamenii în zonele rurale. E important să ținem cont de faptul că tocmai zonele rurale sunt cele care păstrează și tradițiile unei anumite țări. Mulțumesc foarte mult! Doamna Kadenbach are cuvântul și este ultima vorbitoare. Mulțumesc foarte mult, nu vreau să mă lungesc, dar uh, cele spuse de domnul Des m-au animat să vin și eu cu niște precizări. Eu fac parte și din Comisia de Control Bugetar și, și în țara mea, în Austria, am făcut parte din Comisia de Control a Curții de Conturi și nu pot decât să vă sugerez ca rapoartele pe care le tratăm aici să le analizăm uh, și din perspectiva utilizării fondurilor europene, însă coroborat și cu uh, raportele curselor de conturi din statele membre, pentru că acestea conțin sugestii foarte valoroase și, din păcate, constat că rapoartele curților de conturi se discută în Comisia de Control Bugetar, dar uh, nu se reoglindesc ulterior și în propunerile care se fac în Comisia pentru Agricultură sau Comisia pentru Buget. Pentru că, până la urmă, este vorba de repartizarea și utilizarea banilor contribuabililor europeni și în ultimii ani această utilizare judicioasă a scăzut și sigur că și eu sunt pentru o simplificare a procedurilor birocratice, dar cred că în ultimii ani am constatat din diferitele rapoarte că controle mai bune și mai intense sunt folositoare și eu cred că și împreună cu Comisia Regii putem veni cu sugestii uh, Uh, în ceea ce privește practica în folosirea acestor fonduri, numai că aceste sugestii trebuie și aplicate, pentru că nu e suficient să spunem că e complicat să accezi la acești uh, bani. Trebuie și aspectul de control să fie în atenție. Nu cred că este nevoie de comisii suplimentare, ci să plecăm de la cunoștințele și datele de care dispunem în momentul de față și să le aplicăm mai rațional. Dacă îmi permiteți și mie o observație în completare, îmi pare rău că unii consideră că politica agrară este o politică de finanțare. Politica agricolă este însă mult mai mult. Sigur că modalitatea de utilizare a fondurilor este importantă, dar trebuie să ne uităm și la cadrul de ansamblu, pentru că lucrurile sunt neglijate din această perspectivă. Se creează senzația că aici în politica agricolă se repartizează doar fonduri, însă eu personal am o cu tot o altă viziune în ceea ce privește rolul politicii agrare. Mulțumesc, domnul Hausling, acum. Da, mulțumesc. Cred că în această dezbatere trebuie să avem grijă să nu ridicăm la nesfârșit uh, așteptările noastre vis-a-vis -vis de ceea ce trebuie să îndeplinească pilonul 2, pentru că pilonul 2 nu este suficient de bine dotat din punct de vedere financiar în acest uh, sens. Dacă ne uităm la programul pentru investiții, uh, trebuie să vedem în ce manieră se cheltuie judicios banii, pentru că, pe de o parte, uh, s-au folosit, să zicem, printr-un program fonduri pentru creșterea uh, șeptelului, iar acum se acordă fonduri pentru reducerea cantităților de lapte, deci trebuie să vedem să nu ne contrazicem. Iar în ceea ce îl privește pe domnul Desi, ceea ce a spus dânsul, uh, dezvoltarea din Bavaria nu a fost uh, doar rezultatul a ceea ce există în pilonul 2. Sigur că trebuie să avem grijă, să încercăm să creăm mai multe locuri de muncă. Pe de altă parte, nici uh, observațiile venite din uh, dreapta uh, nu nu trebuie ignorate. Sigur că și uh, refugiații trebuie să poată fi integrați în zona rurală și să aibă o perspectivă. Însă a veni acum să uh, faci uh, un fel de propagandă pentru uh, <clears throat> um, interveni cu această tematică în politica agrară mi se pare oarecum absurd acum. Și dacă pilonul 2 este subfinanțat în Bavaria, ca și în alte regiuni de altfel, mai există această posibilitate a realocării din pilonul 1 în pilonul 2. Și aș vrea să știu care este poziția uh, CDU în Germania în această privință pentru că dacă chiar e subfinanțat pilonul 2, poate că ar trebui transferați bani din pilonul 1 către pilonul 2. Poate că astfel s-ar face o politică mai bună decât cu sumele forfetare din pilonul 1. Mulțumesc. Acum, domnul Descu, o revenire. Mulțumesc, domnule președinte. Observație. Noi am nu am transferat bani din pilonul 1 în pilonul 2, ci uh, guvernul bavarez a decis o suplimentare a acestor fonduri cu fonduri de stat suplimentare pentru a um, avea suficienți bani și în pilonul 2. Și mai ce scund Din fericire, aveți de unde să luați acești bani. Acum, aș dori să rog reprezentantul Comisiei să intervină, domnul Van Bush. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doream să subliniez că acest raport, această comunicare, de fapt, a fost finalizată în decembrie anul trecut și ne oferă o privire de ansamblu a ceea ce s-a negociat la nivelul statelor membre pe diferite programe. Ne bucură faptul că Parlamentul duce mai departe această dezbatere cu privire la viitorul uh, politicilor noastre din perspectiva utilizării fondurilor. Am luat notă de sugestiile doamnei raportor, pe care le salut, în special ele, faptul că elementul uh, local uh, al grupurilor de acțiune ar trebui să se reflecte mai bine în aceste politici și cred că este este o noutate și ar trebui să aceste grupuri locale de inițiativă să aibă un rol mai central. O altă concluzie cu care plec din această dezbatere este aceea că trebuie să ne simplificăm procedurile astfel încât acestea să devină mai accesibile, mai inteligibile pentru a evita erori până la urmă și nereguli. În acest sens, Comisia a creat un grup la nivel înalt care se ocupă de simplificare, care solicită beneficiarilor uh, opinii cu privire la, la maniera în care s-ar putea opera această simplificare. Deci, uh, mergem în întâmpinarea beneficiarilor. Să sperăm că rezultatele se vor vedea și vom putea îmbunătăți aceste politici pe viitor elemente pe care să le putem uh, discuta deja atunci când uh, ne vom uh, orienta asupra noilor politici de dezvoltare rurală. Vrem de asemenea să avem o atitudine deschisă, asta vis-a-vis -vis și de eventuale noi reguli simplificate și dar uh, să menținem în același timp și controlul necesar. Cred că aceasta este provocarea pentru viitor. M-aș referi la comentariul făcut de un coleg uh, de-al dumneavoastră, în sensul că șantajăm uh, anumite state, nu șantajăm pe nimeni, doar impunem respectarea regulamentelor adoptate și în această cameră. Este vorba de respectarea articolului 24 din regulamentul privind dispozițiile uh, comune. Nu e vorba de nimic altceva decât de aplicarea regulilor existente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul doamna raportor. Pentru comentariile și precizările făcute în cazul acestei dezbateri și cred că fiecare dintre dumneavoastră poate aduce o expertiză importantă prin intermediul uh, amendamentelor pe care le veți depune pe această opinie. Sper ca această opinie să se îmbogățească și să fie mult mai completă prin uh, amendamentele pe care le veți depune și care vor cuprinde observațiile sau scăpările pe care ați spus că le are această opinie. Vă mulțumesc foarte mult și aștept amendamentele dumneavoastră. Proszę Państwa, poprawki składamy do 2. Amendamentele pot fi depuse până în data de 2 septembrie la prânz, ora 12. Acum încă două comentarii. Dragi colegi, zonele rurale nu înseamnă doar agricultura. Și nu înseamnă doar politica agricolă comună. Al doilea pilon este de fapt o complementaritate, nu înlocuiește politica agricolă comună. Zonele rurale au dreptul de a utiliza și fonduri de coeziune, pentru că vorbim de coeziune teritorială, ceea ce înseamnă că zonele rurale trebuie să fie în măsură să profite și de politica de coeziune și de fondurile sociale, Fondul Social European. Și, în mod clar, suntem uh, legați și de agricultură, deci nu trebuie să Uh, acordăm politici agricole comune mai mult spațiu decât îi revine. Politica agricolă comună este doar un element în definirea zonelor rurale. Foarte multe persoane care locuiesc în zona rurală nu trăiesc doar din agricultură. Nu trebuie să pierdem acest lucru din vedere, tocmai pentru a nu avea o viziune prea restrânsă, prea îngustă în ceea ce privește realitatea din aceste regiuni. Și asta ar putea să ducă la o, luarea unor decizii cu consecințe nefaste. De aceea trebuie să extindem perspectiva noastră. Iată că am terminat cu dezbaterile din această dimineață. Ne vom revedea la ora 15 și acum vă propun să trecem imediat la ședința coordonatorilor uh, cu ușile închise. Dacă sunteți de acord, v-aș propune să începem la ora 11, da? Uh, însă, înainte de asta, trebuie să avem o confirmare din partea diferitelor grupuri politice uh, precum că sunteți de acord, pentru că s-ar putea ca anumiți coordonatori poate nu vreau să vină decât la ora 11 și un sfert. Așa că mai bine vă rog să îi rog pe consilierii politici să ne confirme prezența coordonatorilor și faptul că am putea începe la ora 11. Uh, pentru că inițial ședința era prevăzută la 11 și un sfert. Deci, ne vom revedea cu toții la ora 15, dar uh, vom avea la ora 11 ședința